Uh, există nicio obiecție, prin urmare corecția e adoptată. Iarăși, potrivit articolului 87a uh, uh, cu 6, conferința președinților mi-a m-a notificat că nu există obiecții împotriva recomandărilor Comisiei Envi. E vorba așadar de Comisia Envi care a luat decizia să nu ridice obiecții împotriva unei propuneri a Comisiei de propunere de regulament de implementare. E de fapt vorba de modificarea regulamentului 142 per 2011 în ceea ce privește transferul și transportul de produse uh, animale din uh, Bosnia și Herțegovina. Dacă există 40 de membri care în 24 de ore să, se, să prezinte obiecții, recomandarea aceasta nu va trece dacă nu va fi supusă la vot. Recomandarea respectivă, dacă doriți să o consultați, o găsiți la linkul Seance în direct și puteți uh, să vedeți despre ce e vorba. Atât uh, la capitolul comunicări au fost două comunicări și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de declarațiile Comisiei și Consiliului în ceea ce privește ă, ă, acordul VIPO, acordul Organizației Mondiale pentru Patrimoniul